liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Wir nehmen unsere Dragi colegi, bun venit. Ne reluăm lucrările. Bună dimineața tuturor. Vă urez bun venit la reuniunea Comisiei uh, de Control Bugetar. De control bugetar la ora 10 vom vota, aveți ordinea de zi la dispoziție, nu mi-a comunicat nimeni dorințe de schimbare a ordinii de zi. La punctul 2 doresc uh, să, vă, să fac referire la continues cu regimul lingvistic, însă uh, aș vrea de asemenea să vă amintesc să nu uitați să vă aduceți cartelele de vot înainte de ora 10 pentru vot. Cu aceasta ajungem la punctul 3 de pe ordinea de zi, prezentarea Consiliului referitor la descar- descărcarea de gestiune 2017. Bun venit, doamna ambasador, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Ne-ați spus că uh, de-abia la ora 4 ați părăsit Parlamentul European. Iată, președinția română se arată a fi foarte eficientă pentru și dă, încearcă să facă tot ce poate pentru a închide dosarele ce pot fi închise. Nu vă mai chinuim mult, dar poate totuși puțin vă dau cuvântul. Good morning, uh, Madam Chair, honorable members of the Bună dimineața, doamnă președinte, doamnelor și domnilor europarlamentari, stimați reprezentanți ai Comisiei, doamnelor și domnilor. Îmi face o mare onoare să vorbesc în fața Comisiei dumneavoastră astăzi pentru a vă prezenta recomandările Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a execuția bugetului 2017 în conformitate cu articolul 319 din tratat. Consiliul acordă o mare importanță exercițiului de descărcare bugetară. Este foarte important ca fondurile europene să fie utilizate conform regulilor și ca cheltuielile să respecte principiile gestionării financiare sănătoase. Consiliul Ecofin a adoptat recomandările de adoptare de acordare a descărcării comi pentru Comisie pentru bugetul 2017 în 12 februarie. De asemenea, a adoptat recomandări privind descărcarea agențiilor uh, descentralizate, uh, executive și întreprinderilor comune. Consiliul subliniază o serie de elemente care ar trebui să fie, căror ar trebui să le fie date urmare și să fie puse în aplicare fără întârziere. Pe de o parte, Consiliul salută faptul că, pentru a doua oară, Curtea de Conturi uh, Um, dă un aviz pe legalitatea și regularitatea plăților. Mai mult, Consiliul salută reducerea graduală a mm, ratei de eroare estimative conform uh, datelor de anul trecut. Dar Consiliul regretă că rata de eroare estimativă generală pentru plățile din 2017 de 2,4% se află încă peste pragul de 2%. Așadar, Consiliul își reiterează dorința de a vedea o situație încă îmbunătățită în ceea ce privește sistemul de gestionare financiară și în ceea ce privește rata de eroare estimativă la toate, în toate domeniile. Doamnelor și domnilor, anul acesta Consiliul ia notă de nivelul uh, plăților din 2017, drept, rezultate, drept rezultat al executării uh, CFM și schimbărilor din uh, cadrul de control și asigurare. Acestea fiind zise, o îmbunătățire uh, durabilă s-a observat în gestionarea bugetului UE în ultimii ani. Rata de eroare generală pentru plăți a scăzut în 2017 pentru al patrulea an consecutiv statele membre și Comisia au putut să își îmbunătățească <clears throat> sistemele de gestionare și control. Această situație pozitivă trebuie să-și mențină calea. Evident, mai este și marjă de îmbunătățire, mai ales în ceea ce privește rata de eroare. Regulile rămân în continuare mult prea complicate atât pentru beneficiari cât și pentru autorități un sistem mai simplu și mai eficient și mai predictibil, un cadru reglementar mai bun, este uh, necesar pentru a asigura o bună execuție a fondurilor buget, uh, europene. Mai concret, Consiliul încurajează Comisia să își extindă simplificarea introdusă pentru Horizon 2020 și statele membre și Comisia în continuare să se bazeze pe eforturile deja făcute în uh, uh, acțiunile din domeniul dezvoltării rurale. În acest context, Consiliul ia notă de recomandările Curții de Conturi în ceea ce privește simplificarea și alinierea la uh, regulile de punere în aplicare a bugetului european. Trebuie să ne asigurăm că bugetul își atinge obiectivele uh, și trebuie să ne asigurăm că contribuabilul european uh, nu își vede banii risipiți și că bugetul european chiar ajunge să um, îmbunătățească viața cetățenilor europeni. Tocmai de aceea, Consiliul sprijină recomandările Consiliului de a simplifica indicatorii de performanță pentru bugetul european și pentru a îmbunătăți alinierea între obiectivele de nivel înalt și Uh, uh, obiectivele specifice de program și de politică, îmbunătățind și răspunderea pentru rezultate și uh, chestiunile legate de transparență. O concentrare din ce în ce mai mare pe măsurarea performanței nu trebuie să împiedice curtea să își continue activitatea pe rapoartele anuale și să vină cu um, rate de eroare cât mai mici pe conturi și pe CFM. E foarte important la rubrica 3, securitate și cetățenie, și 4, Europa în lume, în cadrul cărora cheltuielilor, chel, cheltuielile au crescut. Pentru a reveni la modul în care sunt gestionate finanțele Uniunii, trebuie să spus că Consiliul a, rămas, a găsit câteva puncte de preocupare. Există o serie de raluri destul de mari și de asemenea, Consiliul ar dori ca Comisia să-și îmbunătățească estimările de plată și să dea urmare recomandărilor Curții de Conturi în ceea ce privește punerea de informații uh, punerea la dispoziție de informații în privința instrumentelor financiare. Este extrem de necesar pentru a asigura transparența și predictibilitatea finanțării europene. Doamnelor și domnilor, după ce v-am citit proiectul de raport pe descărcarea de gestiune, am uh, luat notă cu bucurie că Parlamentul European și Consiliul par să împărtășească în general acel, aceeași analiză și aceleași preocupări. Salutăm îmbunătățirile care se constată și vrem ca autoritățile naționale, Comisia, și uh, Curtea de Conturi să fie, să-și îmbunătățească în continuare activitatea. Avem un an special în față, ne așteaptă alegeri europene, așadar trebuie să trimitem un mesaj clar către cetățenii europeni și către contribuabilii europeni, și anume, fondurile europene sunt folosite într-un mod responsabil. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamna ambasador, pentru această poziție a Consiliului. Am găsit uh, câteva elemente despre care dorim să vorbim, dar acum îi dau cuvântul doamnei raportor, Ayala Sender. Gracias, presidenta. Sí, eh, sea bienvenida, señora. Mulțumesc, doamnă președinte, și bine ați venit, doamna ambasador. Vă mulțumim uh, pentru prezentarea descărcării pentru bugetul 2017, am impresia că decizia Consiliului în mare parte, mare parte um, corespunde cu modul în care vedem noi lucrurile. Considerăm că în um, această comisie parlamentară am putea avea în vedere adoptarea descărcării. Însă, în calitate de autoritate bugetară și deci um, cu competențe în ceea ce privește descărcarea și bugetul Uniunii Europene, am aruncat și un ochi critic. Și asta încercăm să facem de mai mulți ani în cooperare cu Curtea de Conturi, cu statele membre. Deci, câteva elemente critice în ceea ce privește securitatea bugetului, modul în care este el executat între Consiliu și Parlament. Am căzut de acord în ceea ce privește programele legislative și bugetare. Trebuie ca toate aceste programe apoi să fie puse în aplicare uh, în mod pozitiv. Un lucru m-a surprins și a dori să vă adresez o întrebare la acest punct. Suedia și Olanda au atitudine uh, în mod special critică față de cheltuieli. Aș vrea să știu de ce de unde vine această specificitate? Bun, poate nu ne puteți da detaliile discuției din uh, Consiliu, dar de ce au această poziție atât de critică? Iar apoi, uh, privind înspre viitor, există un lucru care ne interesează și aș vrea să știu dacă sunteți de acord cu modul în care văd lucrurile, în care am analizat lucrurile. La finalul mandatului, la finalul legis legislaturii, doi ani înainte de, de sfârșitul cadrului 2014-2020, suntem într-o situație specială. Discutăm un buget pentru perioada după 2020, elaborăm acum regulamentul de bază pentru acest nou cadru financiar multianual însă ne mai lipsește ceva din partea uh, Comisiei, și anume cadrul de referință politic pentru o reală strategie de uh, viitor după 2021. Deci am senzația că ne bazăm puțin pe experiența acumulată în 2014-2020 cu bugetul uh, dar eu cred că ar trebui mai degrabă să fim mai ambițioși pentru, următorul, pentru următoarea perioadă și pentru asta am avea nevoie de un cadru de referință strategică. Acestea sunt uh, două întrebări pe care le am uh, la început. Aș vrea, de asemenea, să-mi spuneți care este poziția președinției uh, române în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune și în ceea ce privește Brexitul. Dacă aveți uh, orice fel de uh, comentarii pe aceste subiecte, v-aș fi recunoscătoare. Pentru execuția bugetară ar fi uh, regretabil ca acest context să aibă efecte negative asupra bugetului. Mulțumesc! Um, thank you uh, for for the comments uh, and, and for for uh, for the question. I mean, uh, on... Mulțumesc pentru comentarii și pentru întrebări. Aș vrea să subliniez că cele două state membre despre care ați vorbit, uh, Suedia și țările de jos, au considerat că nivelul de eroare s-a îmbunătățit față de anul trecut Iar <laughs> okay, I will move to the uh, um, regarding the legality și um, conformitatea plăților și legalitatea plăților uh, uh s-a îmbunăt este confirmată. De asemenea, regretă că Curtea de Conturi Europeană nu a fost capabilă să ofere o declarație de asigurare necalificată în ceea ce privește bugetul în general și că rata de eroare este peste pragul acceptabil de 2%. Țările de jos au votat împotriva recomandării Consiliului și Suedia, pentru prima dată după foarte mulți ani, s-a abținut de la vot pentru că recunoaște eforturile efectuate de statele membre și Comisie din acest punct de vedere. Motivul uh, acestei opoziții față de descărcare este că rata de eroare este peste pragul de materialitate. De asemenea, doresc, uh, fac apel la precauție uh, pentru că 2017 este un an pilot în ceea ce privește noile metode de audit și nivelul destul de scăzut de cheltuieli acceptate. Mm, Conform poziției lor, cheltuielile supuse atenției curții au fost mai reduse pentru că cheltuielile acceptate au fost mai scăzute în 2017 și asta înseamnă că um, rata de eroare poate să crească în 2018. După cum spuneam, 2017 a fost un an special, nu numai pentru că este în mijlocul perioadei uh, Uh, cadrului financiar multianual, ci și din cauza schimbărilor introduse în ceea ce privește cadrul de control și de asigurare. Acest lucru a fost în special important în domeniul uh, coeziunii. Acolo curtea a venit cu o nouă abordare. Pentru prima dată a verificat pachetele de asigurări depuse de statele membre pentru perioada actuală de uh, Um, financiară actuală. Deci cheltuielile în acel domeniu au fost uh, mult mai scăzute decât în anii precedenți. Însă s-a salutat faptul că rata estimată de eroare raportată de curte pentru plăți în domeniul politicii de coeziune a scăzut al patrulea an la rând la 3% în 2017. Ați menționat de asemenea că ați vorbit despre cum va aborda um, prezenția CFM-ul și mai ales propunerile sectoriale. Cred că pentru președinția română este foarte important ca la propunerile sectoriale pentru acele acte normative pentru care avem deja mandat de la Consiliu, să încercăm să negociem și să ajungem la un acord cu Parlamentul și, practic, să um, fixăm textul. Bineînțeles, fără elementele ce țin de uh, acele nego-box, pentru că nu avem elementele de negociere. Am căzut de acord asupra cifrelor, practic, pentru a avea majoritatea textului uh, agreat între cele două instituții și pentru a putea accelera adoptarea. Asta cu un efect pozitiv asupra implementării. În ceea ce privește coeziunea în sine, ieri seară am început trialogul cu Parlamentul pe mai multe blocuri pentru care aveam mandat la Consiliu și uh, lucrăm uh, din greu și la Consiliu pentru a avea mandate la cât mai multe dosare ce țin de cadrul financiar multianual, astfel încât să negociem chiar în acest, în acest context de presiune, pentru că avem timp foarte puțin pentru negocierile cu Parlamentul, pentru a putea um, fixa textul pentru propunerile sectoriale. Mulțumesc! Mulțumesc! nu, nu ne facem niciun fel de iluzii în ceea ce privește provocările. Domnul Sarvama. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc, doamnă ambasador, pentru prezență. Eu am o întrebare specifică pe marginea chestiunilor legate de cadrul financiar multianual și uh, legătura cu statul de drept și deficiențele constatate. Care e poziția Consiliului deocamdată și de ce nu mai auzim nimic în această privință? Întreb asta pentru că pentru Parlament este clar o prioritate absolută, o urgență absolută. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Statul de drept, așa cum este văzut de Consiliu, este văzut în uh, două moduri, uh, două abordări diferite. Deci, pe de o parte, negoboc și pe de o parte, propunerea legislativă sectorială. La Consiliul Afaceri Generale de ieri am avut o discuție la nivelul ministrilor între în ceea ce privește modul în care ne plănuim activitatea. Lansăm discuțiile pe Negobox la nivelul Consiliului și deja au avut loc mai multe discuții în grupurile de lucru și la Coreper ieri, atât ieri cât și la nivelul ministrilor. Ideea fiind de a pregăti uh, negobox pentru discuția între liderii europeni, așa cum s-a convenit în luna decembrie. În ceea ce privește propunerea sectorială legată de um, statul de drept, aceasta se află pe agenda noastră. Am lansat deja uh, lucrările la nivelul grupurilor de lucru, obiectivul nostru fiind de a avansa cât mai repede cu putință și ideea fiind de a obține un mandat pentru Consiliu pentru acest act legislativ atât de important. Dar statul de drept ca atare se regăsește în Negobox. Țin să subliniez acest lucru. Am învățat un cuvânt nou. Ne... Am învățat un cuvânt nou, Negobox. Mi se pare foarte frumos. Äh, Aș avea și eu câteva întrebări. Consiliul scrie că puneți uh, accentul pe uh, exactitatea datelor uh, și din raportul anual al Curții de Conturi. Deci reducerea eșantioanelor pentru rubrici. Este o, o problemă pe care avem și noi, dar asta are consecințe pentru munca Curții de Conturi, care a încercat să economisească resurse. Este ne este clar tuturor ce înseamnă asta, și anume că vom avea mai puține rapoarte speciale și uh, mai multe resurse vor merge către raportul anual. M-ar interesa cum evoluează dezbaterea în Consiliu pe acest subiect. Ce părere are Consiliul despre asta? Acum, suntem în, a doua întrebare, suntem în februarie 2019, vorbim despre bugetul 2017. Încercăm întotdeauna să câștigăm an, uh, să câștigăm timp. Am vrea, am preferat să avem um, descărcarea în anul N plus 1, deci am fi preferat să avem descărcarea în 2018. Știm că depinde mai ales de Consiliu. Înțeleg că este complicat, știm că e mult de lucru la uh, Consiliu, dar aș vrea să vă transmit asta. Pentru eficiența muncii noastre ar fi foarte important să primim recomandările Consiliului în anul N plus 1, astfel încât să putem încheia și procedura în, a, în același an. Vedeți, votăm uh, descărcarea comisiei și agențiilor. Nici măcar nu putem să luăm la cunoștință ce ne comunică Consiliul. Eu aș vrea să iau în serios toate astea și să pot să studiez totul, dar din, din cauza timpului nu, am, nu pot face asta. Pur și simplu cred că Um, e de datoria noastră să putem acorda mai mult timp um, studiului acestor, um, acestor documente. Deci, ce putem face noi, ce, ce poate face Consiliul pentru a ne asigura că primim mai repede aceste recomandări? Și al treilea punct. Propuneți uh, recomandări pentru uh, descărcarea Comisiei și a agențiilor. Acestea sunt unele instituții, dar mai avem nouă instituții despre care nu regăsim nimic. Vedem din nou că Consiliul nu-și face treaba, pur și simplu nu fac recomand- recomandări pentru toate instituțiile UE. Și ar fi important ca Consiliul să nu se mai ferească de această muncă și să uh, abordeze toate domeniile uh, pe care trebuie să le abordeze. Și uh, Um, deci n-aș vrea să citați tratatele, ci să vorbim despre uh, regulamentul bugetar. Cred că ar veni, uh, ar fi timpul ca Consiliul să țină pasul cu realitatea Uni- în Uniunea Europeană, în modul în care lucrează. Și nu spun asta ca să vă atac, ci pentru că mi se pare important să existe un uh, progres asupra, la nivel de conținut înainte să ne decidem cum uh, se efectuează procedura. Dar ar fi bine să primim recomandări pentru toate domeniile, pentru toate instituțiile. Mi s-ar părea o greșeală să nu uh, se întâmple asta. Dacă doriți să ne spuneți ceva despre toate acestea, vă rog. Thank you, uh, thank you very... Vă mulțumesc foarte mult. Precum am spus, Curtea de Conturi ar trebui să-și continue activitatea esențială pe rapoartele anuale și pe marginea rapoartelor speciale, bineînțeles, astfel încât să vină cu rate de enoare estimative pentru cheltuielile uh, din uh, um, CFM-ul actual și cel viitor este cu atât mai important uh, pentru N plus 3, uh, pentru rubricile 3 și 4, unde cheltuielile au uh, tot crescut. În ceea ce privește instituțiile, noi am adoptat recomandările agențiilor executive, întreprinderilor comune și agențiilor descentralizate și am făcut acest lucru în același ton cu recomandările către comisie. Deci, pentru celelalte observații, iau notă. Thank you. Yes. Yeah. Thank you very much. It's a pity. yeah. <laughs> Mulțumesc, da, e păcat. Știm că situația este dificilă la Consiliu, dar ar fi o, un mod elegant de a, de a face progrese fără ca dumneavoastră să trebuiască să vă îndepărtați de poziția noastră juridică. Pur și simplu să uh, Consiliul să analizeze situația și să facă recomandări pentru toate instituțiile. Uh, pe mine m-ar bucura, mai ales uh, instituția de care trebuie să ne instituțiile de care trebuie să ne ocupăm uh, împreună, Curtea de Justiție, uh, Curtea de Conturi, cele mai, și cele mai mici. Dacă Consiliul dorește să fie o autoritate ce face recomandări, atunci trebuie să le și facă, pentru că altfel s-ar putea ca într-o bună zi să luăm și uh, decizii privind descărcări fără recomandare din partea Consiliului. Se poate întâmpla. Doamna Ayala Sender a dorit să intervină din nou. Eh, da, dacă nu mai sunt alți colegi care doresc să ia cuvântul, așa că mă întorc eu la microfon. Și să adaug poate câteva întrebări din partea mea. Și aș reveni un pic la ceea ce a spus uh, Consiliul mai devreme în ceea ce privește munca desfășurată de președinție la Consiliu, așadar, pe diferitele rubrici și pentru a obține mandatul în vederea următorului cadru financiar multianual la negocieri. Deci, vreau să vă întreb dacă au fost cumva cazuri specifice de regulamente pentru cale care în mod tradițional, având în vedere transferurile de la coeziune către alte proiecte, ă, adică poate că este vorba de anumite proiecte mai puțin ă, europene și mai mult ă, pe partea națională. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră la președinție faceți parte din acest gen de discuții sau de decizii. Și atunci, poate că ar trebui să fiți mai deschiși și să nu penalizați programele care au mers în trecut, care au dat rezultate, care eh, au fost încununate de succes și pe care statele membre chiar le apreciază. Astfel, eh, mă gândesc din nou la acest fond de coeziune. El n-ar trebui să fie în continuare văduvit. Asta este o strategie care ne afectează pe toți. Și toate deciziile viitoare pe care Parlamentul le va lua în continuare pe diverse, diferitele programe. Știm că există acum o procedură în curs care trebuie uh, curs care trebuie să se finalizeze în 2021. Mă gândesc mai ales la sectorul transporturilor, acolo unde se prevede transferul uh, de la coeziune către CEF, Connecting Europe Facility. Sunt proiecte transfrontaliere de mobilitate, de energie, fundamentale, uh, și ca și pentru Europa digitală uh, absolut esențiale. Pe aceste proiecte ar fi bine să știm ce intenții aveți dumneavoastră, pentru că asta va determina și votul pe care noi îl vom avea aici la Parlament. Aceasta ar fi prima întrebare. Apoi, am observat că dumneavoastră vă arătați uh, surprinși uh, în legătură cu Partea de cetățenie, Curtea de Conturi a stabilit că nu au fost rate ale erorii, însă rata de execuție bugetară a fost eh, Bine, rata a fost foarte mică, deci puțin eroare, însă știm foarte bine că, în general, acest program nu a mers bine pentru că am avut pe deasupra imigrația, criza refugiaților în acel moment. Și atunci, din perspectiva dumneavoastră de președinte al Consiliului, vă întreb cum veți înfrunta acest gen de dificultăți în viitor, uh, lăsând Curtea de Conturi să-și facă treaba și să identifice nu numai rata erorii, ci și uh, cât de uh, eficient este executat bugetul. Um, thank you for, for, for... Mulțumesc foarte mult pentru observații. Așa cum ați spus, în ce privește coeziunea și transferul către CEF, acestea sunt priorități pentru președinția noastră. Ne strădim din răsputere, așadar, să obținem un mandat de la Consiliu și să începem negocierile cu Parlamentul. Însă trebuie să subliniez de asemenea că anumite segmente din coeziune, dar și eh, din, de la CEF, eh, de pildă transferul acesta, sunt lucruri foarte dificile, complicate, care se regăsesc în această faimoasă negobox, cutie de negocieri, de care am tot eh, pomenit și uh, pregătim discuția liderilor politici uh, bazate pe cifre și pe statistici. Deci, aceasta este stadiul în care ne găsim. Acest transfer este în discuție la Consiliul. Da, este un dosar foarte important și ne aștept, adică lucrăm din greu să avem o propunere legislativă, însă știm foarte bine că acest transfer aparține acelui, acelei negobox, cutii de negocieri, care este discutat la nivel politic la Consiliu. În ceea ce privește programul uh, Securitate și Cetățenie, așa cum am spus mai devreme, am arătat, de fapt, de ce este atât de important acesta. Ehm, pentru că, da, Curtea de Conturi trebuie să poată să-și continue activitatea. În ce privește rubrica a treia, acel, ehm, acel grad scăzut de execuție bugetară din eșantionul studiat de curte de Conturi. Da, asta ați spus că a însemnat că și rata erorii a fost redusă. Consiliul a reiterat recomandările ca în viitor să se calculeze rata erorii în sensul uh, acesta. Noi am făcut această recomandare pentru viitor. Mulțumesc! Um Vă amintesc că Curtea pentru a economisi resurse și a face mai multe rapoarte speciale, ă, lucra cu rata de eroare în rubrica 3 și 4. Am înțeles de ce e așa, dar dacă ar fi să ne întoarcem la cum era înainte, asta are consecințe pentru munca curții și pentru munca noastră. Mulțumesc! Cu aceasta am ajuns la sfârșitul acestui schimb de opinii. Apreciem foarte mult prezența dumneavoastră. Știm că nu aveți o viață ușoară în momentul de față, însă ni se pare important să uh, luați notă și să transmiteți mai departe îngrijorările noastre, pentru că vrem să facem progrese în modul în care prelucrăm și lucrăm cu aceste descărcări. Și uh, vrem ca uh, toate părțile să fie luate la fel de în serios. Dacă văd că nu mai dorește nimeni să intervină, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă urez uh, în continuare mult succes în uh, timpul președinției dumneavoastră. Mulțumim! Thank you very much for, uh, for this. Uh, mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinie atât de util. Am să transmit în continuare întrebările dumneavoastră către Consiliu. Vreau să vă spun că împărtășim multe dintre grijările dumneavoastră și ne dorim și noi îmbunătățiri substanțiale pentru a avea într-adevăr uh, un rezultat concret când vine vorba de opinia curții. Mulțumesc, iar pentru colegi să știți că votăm la ora 10, până atunci uh, luăm o pauză, dar vă rugăm la ora 10 să fiți cu toții prezenți. Deci acum pauză de cafea și la 10 fix începem. Vă rog ca membrii să fie prezenți, dacă mai aveți nevoie de cineva la vot. Mulțumesc! Deci facem o pauză până la ora 10.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

Yeah. We, good morning. Good morning. We start the votes at 10. Bună dimineața. Începem cu voturile la ora 10. Nu put, n-am putut începe mai repede. Începem cu descărcarea pentru comisie. Raportor raport, este doamna Ayala Sender. Dorește să intervină raportoarea? Nu, mulțumesc. Agradecer la colaborare. Aș vrea numai să mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor foarte constructive. Mulțumesc și secretariatului comisiei, echipei uh, SND um, și echipelor celorlalte grupuri care ne-au ajutat foarte mult. Mult succes la vot! To unify. Thank you. We start... Mulțumesc. Începem cu amendamentele 3, 4, 5, 6.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 The vote is open. Deci reluăm, s-a deschis votul. 3, 4, 5, 6. Sorry, 3, 4, 5, 6. We have... Uh, three, four, five, six. 6. 3, 4, 5 și 6? Vă rog. Domnule Clinț, ar trebui să votați, că n-ați făcut-o până acum. Mulțumesc, s-a închis votul. 22 la 20 20 la 22, acum amendamentul 1, vă rog, cu ridicarea mâinii. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 2. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm, da? Dar... Nu. No.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 Votul s-a închis. Da, se acordă. 22 la 20. Cu un, acum rezoluția. Continuăm cu rezoluția. La ce pagină vă rog? La punctul 9, moțiune rezoluție. La punctul 9, vă rog frumos, din lista de, vos, de vot. Întâi votăm compromisurile și apoi ce mai rămână? Amendamente. Ați găsit moțiunea de la punctul 9, compromisurile respective? La pagina 6 sau 7, vă rog. Șase sau șapte.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 Vă mulțumesc foarte mult! Corecții lingvistice, 33 nu votăm. Continuăm acum cu amendamentul 44 de la liniatul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Se respinge, mă scuzați, 45 pentru, împotriva, abțineri, respins, 46 pe... da. Haideți, la 45 verificăm. Am deschis votul. 46. Pentru împotriva abțineri se respinge. 48. Pentru împotriva abțineri se... Vom verifica ce se întâmplă. Am închis uh, votul respectiv și se adoptă. 49. Pentru împotriva a, nu, nu, nu, 50, vă rog, pentru împotriva abținerii respins. 41, amendament oral, fără obiecțiuni, pentru împotriva abțineri. Da, nu, nu, acesta a fost 51, da, 52 acum, pentru împotriva abțineri respins. 54 pentru, împotriva abținerii respins, 56 pentru, împotriva abținerii adoptat, 56 pentru, împotriva abținerii adoptat, 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 58 și 59 identice pentru, împotriva abținerii adoptate, 60 uh, modificări lingvistice fără vot, 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă,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 pentru împotriva abțineri se adoptă și 86 pentru împotriva abțineri se adoptă. Da. Verificăm. Se respinge. Da. 76 a fost respins. 77 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm 77. And the check is over. Și am închis votul și se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri respins, 79 ca amendament oral, fără probleme, pentru împotrivă, abțineri Ah, se respinge, dar totuși haideți să verificăm. 79. Yeah. Check is over. Am închis votul și se respinge. Nu votăm la 80, la amendament tehnic, 81 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. 84 pentru împotriva abțineri. Verificăm 84. Și am terminat cu această verificare și se respinge. 85 pentru împotriva abțineri se adoptă. 86 pentru împotriva abțineri se adoptă. 87 pentru împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru, împotrivă, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 90? Haideți să verificăm amendamentul 90. Un vot suplimentar de la socialiști? Da. Se adoptă, se adoptă. 91 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 97 pentru împotrivă. Abțineri adoptat. 98 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 99 pentru, împotrivă, verificăm 99, vă rog. It is adopted. Și, da, și acesta se adoptă. 107 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 108 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 109 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 110 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 111 pentru... A, ah, pe două părți, mă scuzați, spune doamna președinte, prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotrivă abțineri... Nu, verificăm partea a doua. și am închis votul. Se respinge. 112 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 113 pentru împotriva abțineri și se adoptă 115 pentru împotriva se adoptă 116 pentru împotriva abțineri putem verifica 117 Ne lipsește un vot. Închis votul și se adoptă 118 pentru împotriva abțineri se adoptă 119 pentru împotriva abțineri se adoptă 122 pentru împotriva a nu, pe două părți prima parte pentru împotriva abțineri se respinge partea a doua pentru împotriva Putem verifica la partea a doua. Respins. 123 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 124 devine caduc, 125, ah. haideți să verificăm la 125. Închis votul și se respinge. 127 are trei părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a treia pentru împotriva abțineri se adoptă. 128 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 129 cu amendament oral, fără obiecțiuni, pentru împotriva abțineri se adoptă. 148, 148 pentru împotriva abțineri se adoptă, 152 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm 152. Se adoptă. 154 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 155 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 156 și 157 pentru, împotriva abțineri se respinge, 158 pentru, împotriva abțineri adoptat, 160 pentru, împotriva abțineri putem verifica, 160 Am închis votul și se adoptă. 161 pentru, împotriva, abțineri, respins. 162 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 164 cu amendament oral. El este respins, atunci votăm amendamentul propriu-zis pentru, împotriva, abțineri, respins. 165 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 166 fără vot. 169 pentru împotriva abțineri respins. 170 pentru împotriva abțineri se respinge. 171 pentru împotriva abțineri adoptat. 172 pe trei părți. Prima parte pentru împotriva abțineri. Verificăm. Partea întâia, eu cred că se adoptă, da? Nu e sigur. Da, se adoptă. Partea a doua, pentru împotriva abțineri, respinsă. Partea a treia, pentru împotriva abțineri și se adoptă 173 pentru. Împotriva abțineri, respins. 174 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 175 cu amendament oral. Nu sunt obiecțiuni. Da, acum votăm amendamentul pentru, împotrivă, abțineri, respins. 176 pentru împotriva abțineri adoptat, 177 pentru împotriva abțineri adoptat, 178 pentru împotriva abțineri și se adoptă. 181 pentru împotriva abțineri se adoptă. 182 în trei părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri respinsă. Partea a treia pentru împotriva abțineri se adoptă. 183 pentru împotriva abțineri se respinge. 184 pentru împotriva abțineri se adoptă, 185 pentru, împotriva abțineri și se adoptă. 189 pentru, a nu, pe două părți, prima parte devine caducă și partea a doua, vă rog, pentru împotrivă abțineri respinsă. 194 pentru împotriva abținerii respins. 198 pentru împotriva abțineri se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot separat la linia 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 202 cu amendament oral, fără obiecțiuni, pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 205 cu amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 206 pentru, împotrivă, putem verifica? 206? Da, da. A, nu, nu, devine caduc mă scuzați, 207 pentru împotriva abțineri se adoptă, 208 pentru împotrivă, verificăm, 208. Și s-a încheiat verificarea electronică, se adoptă, 209 pentru împotrivă. verificăm 209. Nu toată lumea ridică mâna. Cred că da, se adoptă. Mulțumesc 210 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 211 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 212 pentru, împotrivă. Abțineri. Verificăm 212. Tot lipsește un vot. A, da. Am închis votul. Bun. Se adoptă 213 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 215 pentru, nu, 214, da, 214 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 215 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 216, stați, 215, verificăm. 116 se adoptă, 217 pentru împotriva se adoptă, 221 pentru împotriva abțineri, a, 221 pentru împotriva abțineri se adoptă, 223 pentru împotriva abțineri se adoptă, verificăm 223. Yeah, it is adopted. Și se adoptă. 224 pentru. Nu, 224 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 225 pentru, împotriva abțineri se respinge. 226 și 227 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 228 pentru, împotriva abțineri se respinge. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 232, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 238 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 238? Se adoptă. 239 pentru, împotriva abțineri se respinge, 240 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 241 pentru, împotriva abțineri, cred că se adoptă, dar putem verifica 241? Se adoptă. 242 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 243 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 244 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 245 pentru, împotriva abțineri se respinge. 249 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 250 pentru, împotrivă, verificăm 250. Se adoptă, îmi cer scuze. Da, 251 pentru, împotriva, abțineri. Nu, mă scuzați, devine caduc. 251 devine caduc. Două 251 pentru împotriva abțineri se adoptă. 252 pentru împotriva abțineri se adoptă. 258 pentru împotriva abțineri se respinge. 266 pentru împotriva abțineri se adoptă. 268 pentru împotriva abțineri se adoptă. 271 pentru împotrivă Putem verifica 271? S-a închis votul și se respinge. 272 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 273 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 274 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 275 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 276 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri se respinge. Trecem acum la voturile din partea comisiilor. AFET 1 pentru, împotriva... A, ba nu, devine caduc. AFET 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV, DV1 până la DV6, vot în bloc, da? Pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV8 pentru, împotriva abțineri. Putem verifica DV8? Îmi pare rău, este în mod clar uh, respins. Îmi cer scuze. DV9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV10 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica DV10? Se adoptă. DV11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV 14, verificăm DV 13 înainte. S-a deschis votul. Se adoptă. DV14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV15 pentru, împotriva abțineri se respinge. DV16 pentru, împotriva abțineri se respinge. DV17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV18 pentru, împotriva abțineri se respinge. DV19 pentru, împotriva abțineri. Verificăm DV19. Cred că se adoptă însă. Și se adoptă. DV20 nu se votează, Ample 1. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ample 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ample 6 pe, până la 9 putem vota în bloc? Nu. Bun. Apple 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apple 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apple 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apple 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apple 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. MV1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. MV2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. MV3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. MV4 și MV5 să fie fuzionate în caz că se adoptă. Deci MV4 pentru împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, MV6 pentru împotriva abțineri se adoptă, MV7 pentru împotriva abțineri se adoptă, MV8 pentru împotriva abțineri se adoptă, MV9 pentru împotriva abțineri se respinge. MV10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, MV11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem vota în bloc 12 până la 15 de la NV. Deci NV12 până la 15 pentru împotriva abțineri se resping. NV16 pentru împotriva abțineri se adoptă, NV17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Tran 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, Tran 4 pentru împotriva abțineri se respinge. Tran 5 pe două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge. Tran 6 pe două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge. Tran 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, tran 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, tran 9 pentru, împotriva abțineri se respinge, Tran 10 până la 13, vot în bloc. Bun, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tran 14 pentru, împotriva abțineri se respinge. Tran 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 16 pentru, împotriva abțineri se respinge. Tran 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Regii 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri. Agri 2. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 3. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Vot în bloc Agri 5 până la 10? În regulă. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 15 pentru, împotriva, abțineri, 14, mă scuzați. Agri 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 15 până la 18, vot în bloc, pentru, împotriva abțineri se resping. Peș. Peș 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, peș 6 pentru, împotriva abțineri se respinge, peș 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult. Cult 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 4, uh, pentru, împotriva abțineri se respinge. 5 și 4 și 5 bloc, uh, vot în bloc pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 și 7 în bloc pentru, împotriva abțineri se resping. 8 uh, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru împotriva abțineri se respinge, 11 până la 13 în, în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. 14 până la 17 pen, în bloc pentru împotriva abțineri se resping. Libe sunt acoperite. FAM 1 până la 4 vot în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. FAM 5 pentru împotriva abțineri se respinge. FAM 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Putem verifica FAM 6. Se respinge. FAM 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FAM 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FAM 10 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm FAM 10. Încerc să fiu drăguță cu Comisia FAM pe lista mea de vot PPE. Se respinge. Dar vă rog să le spuneți că am fost drăguță. FAM 11 pentru împotriva abțineri se respinge. FAM 12 pentru împotriva abțineri se respinge. Acum, rezoluția în totalitatea sa, așa cum a fost ea modificată, vot prin apel nominal, s-a deschis votul yeah. And, yeah. yes, congratulations. Felicitări raportorului. Raportoare, îi mulțumim lui Ines pentru toate amendamentele de compromis care au făcut ca votul să fie mult mai ușor. Supun la vot uh, raportul special al Curții de Conturi. Raportorul dorește să intervină. Doamna Ayala Sender, doresc să mulțumesc uh, Curții de Conturi pentru toate eforturile. Vă mulțumesc raportorilor din umbră, de asemenea, și sper că în următorul mandat uh, vom avea o cale mai bună de a aborda aceste rapoarte speciale. Mulțumesc! Couldn't agree more. Yeah. Nu pot decât să fiu de acord, spune doamna președinte.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 se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 7. Se schimbă majoritățile. Eu cred că se adoptă. Și se adoptă, îmi cer scuze. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, verificăm 8 înainte. O persoană n-a votat. S-a închis votul și se respinge. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se respinge. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se respinge.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 Votăm amendamentul 20. Uh, pentru, împotrivă. Deci amendamentul 20. Cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru,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 37 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 152, amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă 41 pentru,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 Verificăm 49. S-a deschis votul. Și se adoptă, îmi cer scuze. 49 se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru, împotriva abțineri se respinge, 53 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă 57 cu amendament oral, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se respinge. Acum raportul în totalitatea sa, așa cum a fost uh, modificat. S-a deschis votul, va fi vot cu apel nominal. And the vote is closed. S-a închis votul și avem 21 la 3. Felicitări raportorului. Continuăm cu descărcarea. Raportor domnul Schmidt, doamna Schmidt. Doamna raportor, doriți să luați cuvântul? Nu. Continuăm votarea. Bun, amendamentul 1, 2 și 2 împreună pentru amânarea descărcării. 1 și 3, scuze. 1 și 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Descărcare. Am deschis votul. Am închis votul. 20 la 4. Mulțumesc. Bun, începem cu rezoluția acum. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la 5. Se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se readoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10. Verificare electronică la amendamentul 10. Am închis votul și se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la amendamentul 16. Am închis votul, se respinge. 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 21 pentru, a, scuze. Vă rog să mă scuzați. Da, aveți dreptate. Ha -ha. Așa este. Compromisul 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 21. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 22 pentru și 23. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 24. O referință inadmisibilă la un membru. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pe, devine caduc. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 da, verificare electronică la 31, așadar. Se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic la compromisul 5. Se adoptă. Treizeci și șapte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Treizeci și opt. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, 9 devine caduc, da, devine caduc, da. 39 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la 39. Se adoptă. 40 nu, devine caduc. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42. Pentru. A, văd pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Nu, devine caduc și acesta. Compromisul 6. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 48 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 49 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 50 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 51 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la amendamentul 52. Se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50... 56, vot electronic, am deschis votul. și se adoptă. Vă rog să mă scuzați. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la 58. Se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 devine caduc, 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare la 61 așadar. Se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la 62, la 62. Se adoptă. trei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. patru pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. cinci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 devine caduc. 70 pentru împotriva abțineri se adoptă 71 vot pe părți. Prima parte pentru împotriva abțineri. Verificare electronică prima parte la 71. Eu cred că se adoptă. Și, într-adevăr, se adoptă a doua parte pentru împotrivă abțineri se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic și aici, la 73. Se adoptă, dar vă rog să mă scuzați. 74 devine caduc. 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 79 pe părți, prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri. Verificare electronică la a doua parte de la 79. Da, și acesta se adoptă. 80 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 82 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificare electronică la 82. Am închis votul. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 88. Cerere de vot cu apel nominal. E singura astfel de cerere de vot cu apel nominal. Cu sau fără amendamentul oral? Fără amendamentul oral. Ok, am deschis votul. Deci textul original. Am închis votul. Se respinge. 89 până la 91 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 92 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 93 până la 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 96 până la 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificare electronică la amendamentul 100. și se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la 101. Pentru că am impresia că se cam schimbă majoritățile. E interesant. Da, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pe părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Bun, verificare electronică la cea de-a doua parte de la 103. Am deschis votul. Se adoptă. 104 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 105 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, verificare electronică o electronică la 106. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge 107 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 108 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 109 pentru, împotriva abțineri. Verificare la 109. Și se adoptă. 110 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 111 pentru împotriva abțineri. Verificăm, verificăm electronic aici, pentru că sunt două voturi dacă unul dintre grupuri nu participă la vot, uh, nu pot să-mi dau seama care e rezultatul. Bun, e clar respins. Ba, pardon, este adoptat. Bun, acum e clar, dar mai devreme nu era. Se adoptă așadar. 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare la 113. Cred că se adoptă. Nu, se respinge. Ia te uită. 113. Bun. 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 115 vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri. Verificare la a doua parte de la amendamentul 115. A doua parte de la 115. Am închis votul și se adoptă. 116 cu amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 117 pentru împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru împotriva abțineri. Verificare la 118, cred că se respinge, dar vreau să fiu sigură. Se respinge într-adevăr. 119 pentru. Împotrivă. Alo. La 119 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 123 pentru, împotriva abțineri se respinge, 124 pentru, împotriva abțineri se respinge, 125 pentru, împotriva abțineri se respinge. Bine, verificăm la 125. Se respinge. 125 respins, 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O... Bine, verificăm la 127, am deschis votul. Se adoptă dacă ar fi votat toată lumea la fel ca prima oară, 127 devine caduc, 128 devine caduc, 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 130 devine caduc, 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 132 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 133 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 134 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 141 și 142 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 143 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 144 și 145 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 146 devine caduc, 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, compromisul 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare la 166. Amendamentul 166, deci. Se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da? Bine, verificăm. 171 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 172 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 173 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 174 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 175 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Da, verificăm electronic la amendamentul 175. Am deschis votul. ...176 pentru împotriva abțineri se adoptă, 177 pentru împotriva abțineri se adoptă. 178 și 179 pentru împotriva abțineri se adoptă, 180 pentru împotriva abțineri se adoptă, 181 pentru împotriva abțineri se adoptă, 182 pentru împotriva abțineri se adoptă, 183 pentru împotriva abțineri se respinge. Da, verificăm la 183, așadar am deschis votul. 184 pentru împotriva abțineri se adoptă, 185 pentru împotriva abțineri se adoptă, 186 pentru împotriva abțineri se adoptă, 187 pentru împotriva abțineri se adoptă, 188 pentru împotriva abțineri se adoptă, 189 pentru împotriva abțineri se respinge, 190 pentru împotriva abțineri se adoptă, 291 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 192 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 193 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 194 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. Verificare la 194. se respinge. 195 pentru, împotriva abțineri se respinge. 196 pentru, împotriva abțineri se respinge. A, toată rezoluția cu apel, vot cu apel nominal am deschis votul. Mai lipsește un vot? Vă rog să apăsați pe buton și se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări doamnei raportor mulțumesc foarte bine pentru o temenică pregătire a votului. Vă mulțumesc. Yeah. I put to the vote. Bun, acum supun votului descărcarea EDF. Marco Val e raportor, dar nu-l văd în sală. Vreți să luați cuvântul, vă rog. Colegul meu este la Comisia Econ, nu poate veni aici, deci se scuză mulțumește colegilor pentru tot ce au făcut și să votăm acum. Wir danken zurück. Damit fangen wir an. Mulțumim și noi înapoi. Începem amendamentele 1 și 2 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Favor. Against abstentions. Adopt. 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă și acum hotărârea pentru descărcare. Deci de descărcare am deschis votul cu apel nominal. Votul s-a închis și se eh, adoptă 18 la 4. Acum închiderea conturilor. Continuăm cu moțiunea pentru rezoluție. Amendamentul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Pentru la 6 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 30, 13 pentru împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru abțineri se adoptă, 15 pentru abțin, uh, contra se adoptă, 16 7, uh, pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru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 Avizul Comisiei DV, DV3 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV4 prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă și partea, nu, DV5 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV6 pentru împotriva se adoptă, DV7 pentru împotriva se adoptă, DV8 pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri și se adoptă. Haideți să facem, dacă doriți, un uh, vot în bloc de la 17 la 26, nu, de la 17 la 2, 22, pentru împotriva abțineri se adoptă, 23 pentru nu, la 21. 22 acum. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. 25 se adoptă. 26 pentru împotriva abțineri și se adoptă. Rezoluția. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Și votul s-a închis. Felicitări raportorului. Yeah. No, no, I, I invited the coordinators for a extraordinary, very short... I-am invitat uh, pe coordonator la o întâlnire extraordinară, foarte scurtă, extraordinară. Uh, am terminat însă dimineața, am terminat cu voturile, a mers mai repede decât ne-am fi așteptat. Vă mulțumesc foarte mult și vom vedea uh, descărcările pentru agenții, întreprinderile comune și alte instituții. Vom uh, vota aceasta. Deci vă rog frumos, uh, cine trebuie să rămână în sală și restul să puteți să plecați. Am încheiat și cu transmiterea pe internet, webstream.